privitoare la Zimbabwe și putem să trecem la vot. În primul rând vom vota în legătură cu cazul Ai Weiwei. Avem șase moțiuni pentru rezoluție și începem cu moțiunea comună. Amendamentul numărul 2 este vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. And it's been adopted. Și se adoptă. Acum trecem la amendamentul numărul 3. Din nou vot cu apel nominal, votul s-a deschis. The vote is... Votul s-a închis. And it's been adopted și se adoptă. Acum votăm, supun la vot rezoluția în ansamblul său. Deci cine este pentru? Împotrivă? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Rezoluția se adoptă. Nu a fost vot cu apel luminal acum. So it's been adopted. Now... Deci rezoluția a fost adoptată. Și acum Trecem la cel de-al doilea punct, uh, uh, guvernul tibetan. Vom vota din nou șase moțiuni pentru rezoluție și începem cu moțiunea pentru rezoluție depusă de uh, EFD. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la moțiunea comună. În primul rând trebuie să supunem la vot amendamentul numărul 2 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm, da, s-a cerut verificarea. Bine. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea, votul s-a închis și se respinge cu diferență de două voturi. Acum amendamentul Numărul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Bine, verificăm din nou cu vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și de data asta se adoptă. Deci votăm, acum pun la vot rezoluția în ansamblu său. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. Și acum, în final, ultimul punct, ultimul vot de astăzi, eh, e vorba de șapte moțiuni pentru rezoluție, rezoluție privitoare la situația din Zimbabwe. Începem din nou cu moțiunea depusă de EFD. Deci, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum, moțiunea comună, începem cu Aliniatul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum considerentul L. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votul final. Și e vot cu apel nominal de data asta, deci votul s-a deschis. I can see that everybody... Văd că a votat toată lumea, votul s-a închis și e foarte clar, se adoptă rezoluția. Cu asta am încheiat voturile și sesiunea de astăzi, însă mai avem aici de, uh, câteva declarații, voi citi în limba cehă. De předložen parlamentu ke schválení na začátku následujícího dílu produce, în această după amiază